Possiamo iniziare, grazie. Haideți să începem. Salut pe toată lumea. În această dimineață e zăpadă, a nins și iată suntem și la sfârșit de mandat, ceea ce explică poate uh, unele absențe ale colegilor, dar uh, sper că vor sosi totuși. Mai întâi Aș dori să vă cer să adoptăm uh, ordinea de zi, dacă nu aveți obiecții. Niște comunicări foarte scurte acum. După cum știți, în decembrie 2018 au fost adoptate trei rezoluții în urgență, una în legătură cu situația din Iran, a doua în legătură cu situația din Egipt, mai ales uh, situația apărătorilor drepturilor omului și a treia în legătură cu situația din Tanzania. Iar în ianuarie 2019 s-au adoptat rezoluții în legătură cu situația din Azerbaijan și Sudan. Trebuie de asemenea să vă spun că am uh, primit uh, vestea că în legătură cu urgența, rezoluția în urgență privind situația din Azerbaijan, lucrurile se îmbunătățesc pentru Memam Zeinov, care a fost uh, arestat. Au fost retrase acuzațiile la adresa acestui blogger de către procurorul general și s-a făcut apel la președinte sâmbătă. Mm, s-a avut loc o manifestație la care au participat mulți oameni care au cerut eliberarea sa. Bineînțeles, monitorizăm situația, dar cred că luarea de poziție de către noi uh, ajută să se rezolve uh, pozitiv acest caz. Acestea au fost comunicările mele. Avem acum adoptarea procesului verbal al ședinței din 3 decembrie. Dacă nu aveți obiecții, consider acest proces verbal ca fiind adoptat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea unui studiu privind accesul la căile legale de atac pentru victimele eh, încălcătorilor drepturilor omului de către firme în țări terțe. Este o prioritate strategică a subcomisiei DROA pentru acest mandat uh, și anume relația dintre întreprinderi, firme și drepturile omului. După cum știți, am comandat un studiu în legătură cu accesul la căile legale de atac pentru victimele um, călcărilor drepturilor omului de către uh, corporații interterțe și discutăm acest studiu astăzi uh, cu autorii săi. Studiul este strâns uh, legat de uh, activități precedente ale subcomisiei DROA, are legături cu raportul nostru de inițiativă în legătură cu responsabilitatea întreprinderilor pentru încălcările grave ale drepturilor omului adoptate în plenară în iulie 2017, în care am făcut o serie de recomandări în legătură cu accesul la căile de Uh, recurs și uh, ceream atunci comisiei să examineze, să facă o examinare aprofundată a obstacolelor care stau în cale accesului la justiție în cazurile care ajung în fața tribunalelor statelor membre pentru posibile încărcări ale drepturilor omului de către întreprinderi ale UE în străinătate. Parlamentul a adoptat o altă rezoluție în octombrie 2018 în legătură cu contribuția Uniunii Europene la un instrument obligatoriu al ONU pentru firmele transnaționale în ceea ce privește drepturile omului. Am cerut din nou Uniunii Europene să aibă inițiative pentru a îmbunătăți accesul la căile de recurs în uh, cauzele extrateritoriale. Studiul uh, a fost pregătit de o echipă de trei experți, uh, Jean Buters, um, profesor de uh, drept internațional la Universitatea Jean Monnet al UE, Axel Max, directorul adjunct al Centrului din Leuven pentru um, studii globale și Claire Briggs de la London School of Business and Management. Ne urez tuturor bun venit din partea subcomisiei noastre. Uh, textul a fost, uh, v-a fost trimis uh, prin e-mail și astăzi ați primit și copii imprimate ale acestui studiu. Autorii au finalizat textul, dar acesta va fi completat și apoi publicat oficial după această reuniune. Fără a mai pierde timpul, dau cuvântul acum invitațiilor noștri și începem cu uh, domnul Marx. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ne-ați invitat să ne prezentăm studiul pe mm, care l-am uh, scris împreună cu profesorul Wouters și doamna Bright, care se află alături de mine am uh, primit uh, contribuții și ajutor uh, din partea multor cercetători din diverse state membre. Um, am primit din partea lor acces la documente, mai ales. În această scurtă prezentare voi prezenta proiectul. Mai întâi eh, voi explica pe ce s-a concentrat studiul și care au fost obiectivele specifice, apoi eh, îmi face eh, două exerciții de mapping în legătură cu cazuri în care sunt implicate firme europene pentru posibile abuzuri ale drepturilor omului în țări terțe. Ehm, cea mai mare parte a raportului prezintă 12 studii de caz aprofundate. Vi le vom prezenta pe scurt, dar ne vom concentra pe două studii pentru um, a explica natura studiilor și care sunt bar bariere și oportunități pentru accesul la căile de atac și în ultima parte a raportului facem recomandări atât pentru politicile interne ale UE cât și pentru politicile externe și apoi vom uh, trage o scurtă concluzie. În ceea ce privește contextul studiului, după cum știți cu toții, uh, Într-un context uh, globalizat, uh, multe firme europene au activități în întreaga lume și uneori sunt acuzate că au abuzat de drepturile omului în țări terțe și există o dezbatere de proporții în legătură cu responsabilitatea lor. Aceasta are legătură cu al treilea pilon al principiilor creuzitoare ale ONU, în legătură cu drepturile omului, care se referă la accesul la căile de atac de către victimele abuzurilor uh, drepturilor omului de către firme. După cum știți, există diverse mecanisme și instrumente pe care le pot folosi victimele pentru uh, a obliga firmele să-și, asume, uh, să asume responsabilitatea. Există și uh, um, mecanisme care nu sunt uh, judiciare, cum ar fi puncte de contact, dar noi ne concentrăm uh, aici pe mecanismele judiciare care mm, sunt disponibile în uh, statele membre ale UE. Apoi, noi nu ne concentrăm uh, pe încălcările drepturilor omului în statele membre, ci pe cele care au loc în țări terțe. Astfel am limitat uh, um, domeniul geografic al anchetelor noastre și ne-am concentrat pe a înțelege mai bine care sunt barierele uh, cu care se confruntă victimele atunci când doresc să aibă acces la căi de atac. Studiul nostru are un titlu obiectiv. Pe de o parte, să prezinte toate cazurile în curs și să definească caracteristicile fiecăruia, să facă o analiză aprofundată a unor cazuri și să înțeleagă mai bine cum uh, funcționează barierile și oportunitățile în aceste cazuri. În legătură cu prima parte, și anume mapping-ul sau cartografia, am folosit uh, uh, literatura disponibilă și site-ul web, am consultat experți pentru a afla care sunt cazurile în curs în statele membre și am identificat 30 um, astfel de cazuri. Majoritatea se referă la firme multinaționale mari, cunoscute, uh, și în majoritatea cazurilor sunt concentrate în doar câteva state membre. Um, am observat că um, situația evoluează puțin în, în timp. Am um, identificat că cazurile din 2006 în 2018 Eh, și ne-am dat seama că nu este un singur sector eh, economic vizat, multe sectoare sunt eh, vizate, chiar dacă sunt suprareprezentate firmele din industria extractivă, deci minerit, silvicultură și așa mai departe. În raport se identifică care sunt abuzurile uh, sau care drepturi, de care drepturi s-a abuzat și am identificat uh, și aici multă diversitate de la abuzuri uh, crase ale drepturilor omului la abuzuri care se datorează poluării mediului Tabelul uh, din studiu arată care sunt țările în care au avut loc aceste abuzuri și arătăm că ele au avut loc în multe țări diferite. În fine, am oferit informații în legătură cu situația actuală a acestor cazuri. Cea mai mare parte a raportului uh, se concentrează pe studii de caz aprofundate pentru a compara studiile. Am folosit același format pentru toate am oferit uh, um, istoria, istoricul cazului, am discutat cazul, am, am definit cadrul și am încercat să identificăm principalele bariere și oportunități din aceste cazuri. Cazurile s-au, au fost selectate pe baza multor criterii, dar am încercat uh, să identificăm cazuri din state membre diferite, cazuri care au evoluat în timp și în care putem uh, să identificăm barierele care au stat în calea accesului la uh, căile legale de atac. Am folosit surse uh, primare și secundare, inclusiv din tribunaluri, dar am organizat și interviuri cu actorii vizați. Am abordat 12 cazuri din 5 state membre diferite. Cazul Amesis, de complicitate uh, la tortură în Libia, cazul Lafarge în legătură cu uh, complicitate la finanțarea terorismului în Siria, cazul Vinci, e vorba de uh, încălcările drepturilor omului în domeniul construcțiilor în Qatar, uh, cazul Dancer în legătură cu implicarea posibilă a unei uh, firme um, forestiere în încălcarea drepturilor omului uh, legate de terenuri în Congo. Uh, cazul Kik e vorba de responsabilitatea pentru un incendiu de pădure în Pakistan. Cazul RWE în legătură cu responsabilitatea unei firme um, din domeniul electric, care a contribuit probabil la schimbările climatice care au dus la abuzurile drepturilor omului în Peru, eh, cazul Eni în legătură cu degradarea mediului în Nigeria, cazul Boliden care se referă la degradarea mediului și consecințele asupra drepturilor omului în Chile, cazul Vedanta e vorba de consecințele poluării mediului în Zambia, um, cazul Shell, despre care veți auzi mai multe, și cazul Trafigura în legătură uh, cu deșeuri periculoase în uh, coasta de Fildeș. Vom concentra pe două uh, uh, studii de caz specifice acum, uh, mai în detaliu. Mai întâi voi vorbi încă puțin despre cazul Shell care se referă la deversarea de hidrocarburi în urma activităților firmei Shell în Nigeria. A fost poluat uh, pământul și apa din uh, zonă, astfel a fost afectată viața comunităților uh, din această zonă a Nigeriei. Statele nigeriene au depus plângeri mai întâi în Nigeria dar s-au confruntat cu multe obstacole în accesul la justiție și diverse grupuri uh, um, s-au uh, adresat tribunalelor din uh, țara gazdă în Regatul Unit, în țările gazdă, în Regatul Unit și țările de jos. Deci, mm, um, un grup de state din Nigeria au depus o plângere în țările de jos și altul în Regatul Unit pe baza regulamentului Bruxelles 1, care permite uh, depunerea de plângeri în țările în care și-au domiciliul firmele respective. În de două tribunaluri diferite din două state membre diferite, diferite rezultatele uh, au fost uh, foarte diferite. În țările de jos, tribunalul de la Haga a spus că nu se poate exclude din av- în avans, dar o uh, firmă mamă poate uh, să fie vinovată de consecințele comportamentului filialei sale din Nigeria. În Regatul Unit, Curtea de Apel a considerat uh, că nu s-a putut demonstra faptul că firma mamă are datoria de a avea grijă de ce face filiala. Deci, în ceea ce privește accesul uh, la căile legale de atac, în acest caz, Mai întâi se pune problema atribuirii uh, responsabilității legale uh, firmei mame Shell pentru emisiile mm, filialei sale din Nigeria, apoi se pune problema jurisdicției dacă se aplică regulamentul Bruxelles 1 și statele membre au jurisdicție de a uh, accepta plângerile în legătură cu uh, uh, firma mamă din statele membre, dar jur, jurisdicția uh, filiale nigeriene intra sub incidența dreptului național. Iată, tribunalele UE au avut abordări diferite în a decide dacă uh, această plângere era acceptabilă și rezultatele la cele două tribunale au fost diferite. S-a pus și problema dreptului aplicabil. Uh, dreptul aplicabil în această dispută ar fi dreptul nigeriat, un, un nigerian unde a avut loc uh, paguba. Dar în uh, curțile de primă instanță, în țările de jos, s-a considerat că în conform dreptului nigerian nu exista obligația ca firmele mamă uh, să nu permită um, filialelor uh, nigeriene să um, facă pagube la adresa uh, mediului. În uh, ceea ce privește studiul KIC, e vorba de un incendiu de la o uh, uh, fabrică de textile în Pakistan. Uh, sute de muncitori au murit în urma acestui incendiu și mulți alții au fost răniți. În urma acestui incident s-a pus problema uh, responsabilității firmei KIC, care a uh, comandat uh, aceste confecții. Deci s-a pus problema responsabilității firmei KIC, care a fost acuzată că nu a prevenit Uh, paguba suferită de victime conform obligației sale de a asigura uh, un mediu sigur și sănătos lucrătorilor. Plângerea a fost depusă în Germania, unde este domiciliată firma KIK și foarte recent a fost refuzat acest caz din motive procedurale. Curtea a considerat că, conform dreptului din Pakistan, dreptul aplicabil, adică locul unde a avut loc paguba. Uh, plângerile nu au respectat uh, um, nu, au respectat uh, perioada de timp. plângerea este în curs împotriva unei firme care a produs un certificat cum că fabrica respecta regulile de protecție împotriva incendiilor și de fapt nu era așa. În acest caz am identificat mai multe probleme legate la accesul la căile legale de atac, cum ar fi accesul la dovezi, atribuirea responsabilității legale, jurisdicția, dreptul aplicabil, dificultățile cu care se confruntă um, um cetățe, persoanele lezate uh, să depună plângeri în grup și Uh, slăbiciune ale inițiativelor voluntare. Aceste bariere pe care le-am identificat sunt uh, bariere pe care le-am identificat în toate cazurile examinate și le-am clasat în două categorii. Bariere de ordin legal sau juridic, pe care le-am menționat în ambele cazuri, dar și bariere practice și procedurale în ceea ce privește accesul la dovezi, costul plângerilor, uh, lipsa posibilității de a depune plângere în grup, siguranța martorilor, uh, bariere legate de calendar uh, și chestiuni culturale. Am, pe baza acestora am făcut o serie de recomandări pentru politicile interne și externe. În ceea ce privește politicile interne, am recomandat să se consolideze um, solicitările de bună gestionare în domeniul drepturilor omului, mai ales uh, prin adoptarea de legislație la nivel european. Am recomandat de asemenea să se consolideze jurisdicția ca în cazurile extrateritoriale prin adoptarea unei propuneri de a revizui regulamentul Bruxelles 1 pentru a include două prevederi noi una care ar fi specifice în, pentru încălcările drepturilor omului de către firme și care ar extinde jurisdicția uh, statelor care au jurisdicția asupra firmelor mamă, asupra uh, filialelor sau uh, firmelor parteneri de afaceri ale acestora din străinătate. Și când uh, vine, apar probleme legate de accesul la justiție în țara gazdă, să se aplice uh, principiul care să permită um, accesul uh, la justiție în uh, statele Uniunii Europene. Am uh, propus de asemenea să se consolideze accesul uh, la dreptul statelor membre ca drept aplicabil prin diverse mecanisme pentru ca uh, cei care depun plângerile să aibă acces la justiție substanțială. Am uh, organizat de asemenea să se creeze o platformă pentru schimbul de informații. Am făcut o serie de recomandări și în legătură cu politicile externe și dau acum cuvântul lui Axel. Unele dintre aceste cazuri au caracteristici uh, care au legătură cu recomandări în domeniul politicilor externe. Am identificat în mai multe cazuri o incapacitate de um, a aborda încălcările drepturilor omului în țările terțe din cauza unui acces limitat la justiție. Deci, uh, pe baza mecanismelor de cooperare pentru dezvoltare, trebuie să cerem ca accesul la justiție uh, să fie o prioritate. Uniunea Europeană face deja multe în această direcție, subliniat în raport și rolul specific pe care îl pot juca apărătorii drepturilor omului în acest context. Ei pot să joace un rol important și pentru cazurile care se află în fața tribunalelor în Uniunea Europeană, oferind informațiile necesare, așa cum a spus Claire, în mai multe cazuri am ajuns la concluzia că a fost complicat să strâncă strângă dovezile, informațiile pentru a demara un caz. Deci toate mecanismele care pot permite obținerea de informații trebuie încurajate. Apoi, în legătură cu politica comercială, care nu este strict legată de aceste cazuri prezentate, dar care vine din mapping-ul pe care, exercițiul de mapping pe care l-am făcut, ne-am dat seama că sunt foarte puține cazuri în curs, dar probabil au loc și alte abuzuri ale drepturilor omului și întrebarea este ce alte instrumente sunt disponibile pentru aceste cazuri și ne-am concentrat aici pe politica comercială și discuția actuală în legătură cu avantajele și dezavantajele folosirii unor sancțiuni țintite în politica comercială atât în contextul acordurilor uh, de liber schimb, ci și în contextul GSP. Și nu recomandăm să se folosească sancțiuni țintite, ci să se, um, să se evalueze mai cu atenție dacă aceasta este o opțiune pentru viitor. Apoi ne-am concentrat pe unele mecanisme internaționale existente care ar putea fi folosite de UE. Ne gândim aici la consolidarea folosirii mecanismelor de la OMC, și am studiat uh, folosirea uh, mecanismelor statale altele decât accesul la justiție, cum ar fi folosirea punctelor naționale de contact în cazul uh, unor abuzuri ale drepturilor omului în țări terțe. Iată pe scurt care sunt recomandările noastre pentru politicile interne și externe și poate în concluzie putem spune că din diferitele cazuri ne-am dat seama că ele sunt de diferite tipuri. Le-am uh, împărțit pe categorii, pe, în trei tipuri de categorii. Cazuri în care firma cauzează în mod direct abuzurile drepturilor omului, sunt puține aceste cazuri, dar uh, de cele mai multe ori firmele sunt complice la încălcările drepturilor omului sau de un guvern din țări terțe sau de o firmă terță parteneră sau filială. Iată mm, care este situația. În foarte puține cazuri însă se ajunge uh, la um, reparații, deci există câteva cazuri în care s-a ajuns la o decizie în favoarea victimelor, uh, dar majoritatea cazurilor sau sunt în curs sau nu au dus la obținerea de reparații de către victime. Am identificat barierele pentru uh, care accesului la Uh, obținerea de reparații și uh, v-am prezentat barierele care stau uh, în calea acestei posibilități. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim! Putem spune în concluzie că statele în care se află aceste filiale sau firme partenere trebuie să facă treaba murdară. Cine dorește să ia cuvântul dintre deputații prezenți? Barbara, te rog. So thank you and thank you very much for this. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru acest studiu foarte interesant. Am uh, câteva întrebări, dar uh, inclusiv întrebări pe care doresc să le adresez comisiei, dacă mi se permite. În Canada există un ombudsman uh, pentru responsabilitatea companiilor eu uh, vă întreb pe dumneavoastră ca experți, uh, ce părere aveți despre uh, o asemenea poziție? Există argumente pro sau contra? Pe ce cale să se înscrie Uniunea Europeană? Acum câteva întrebări foarte speciale adresate Comisiei. Cred că există programe la nivelul Comisiei pentru a stimula posibilitatea de a uh, plăti reparații în cazul uh, unor afaceri și uh, cum putem acorda asistență celor din statele terțe care solicită eventual asemenea reparații. Puteți să ne dați informații eventual și înscris. În studiul dumneavoastră, Susțineți ideea ca Parlamentul în următoarea legislatură să elaboreze un alt studiu în care să se verifice posibilitățile pentru ca rolul delegațiilor europene în statele terze să poată uh, fi unul sporit în ce privește afacerile și uh, respectarea drepturilor omului de către companii. Noi uh, am susține această propunere. După aceea, în delegațiile Uniunii Europene. Oare Comisia uh, analizează posibilitatea de a pregăti în permanență prin cursuri și training al uh, personalului care activează în delegațiile Uniunii Europene din acest punct de vedere, pentru că ne putem aștepta să ne confruntăm și cu alte uh, cazuri. Revizuirea GSP în studiul dumneavoastră, revizuirea GSP. Există o propunere pentru o platformă de reforme uh, pentru uh, organismele care pot fi uh, invocate, cărora să ne putem adresa, inclusiv în interiorul Parlamentului. Ce părere ați avea despre existența unei asemenea platforme sau este mai degrabă recomandabil să existe organisme care să fie în afara sferei politice? Și ați vorbit și despre rolul și importanța activiștilor pentru apărarea drepturilor omului care ar putea documenta asemenea violări. Eu uh, mă întreb dacă există o preocupare la nivelul Comisiei de a acorda un sprijin acestor organisme pentru ca să schimbe modalitățile prin care acești activiști pentru drepturile omului să se poată implica în acest tip de activitate. Mulțumesc, Urban Crespo. <coughs> Eh, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc și pentru acest raport curajos am vorbit în foarte multe ocazii uh, despre agenții economici și mai degrabă și despre multinaționale care sunt responsabili de multe uh, încălcări ale drepturilor omului care sunt uh, comise în țări terțe. Și de multe ori aceste companii neagă accesul la informații în ceea ce privește impactul activităților pe care le desfășoară. Și uh, nu, nu există consultări asupra acestor proiecte realizate de aceste întreprinderi. S-au semnalat câteva exemple în acest sens. Și am putea să cităm și alte exemple. Mie mi se pare interesant un exemplu care a fost abordat în uh, Parlament, chiar și în comisia noastră, uh, și anume jurnalista care a fost asasinată în 2016 tocmai pentru că s-a opus unui proiect uh, al unei companii electrice care beneficia de fonduri europene și în momentul de față familia în continuare cere să se facă dreptate. Și uh, mi se pare deosebit de interesant și de important să subliniem faptul că uh, profesorul care uh, lucrează la Geneva și care lucrează pe un astfel de tratat care să fie obligatoriu în ceea ce privește răspunderea companiilor multinaționale față de drepturile uh, omului, întotdeauna continuă să critique Uniunea Europeană care utilizează exact aceleași uh, argumente uh, comerciale tocmai pentru a justifica uh, Uh, dificultățile cu care uh, uh, am putea pune la punct un instrument care să fie obligatoriu și aplicabil a acestor uh, întreprinderi. Noi suntem convinși că ar trebui ca aceste întreprinderi să fie obligate prin lege să ia măsuri, să preîntâmpine și să uh, eventual să acorde daune în cazul în care au existat astfel de abuzuri. Deci, trebuie să punem toate aceste dosare pe masă și să le discutăm. Asta ar fi un prim pas, dar dacă nu reușim să ajungem la crearea unor mecanisme obligatorii, eu cred că atunci, din păcate, lucrurile vor continua tot așa. De ce? Pentru că întreprinderile ar trebui să fie să-și dea seama că toate aceste abuzuri pot fi pedepsite și că ar trebui să asigurăm victimelor un recurs uh, posibil, o cale de atac posibilă în tribunalele naționale și internaționale și există astfel de exemple emblematice față de astfel de probleme. Și în acest sens, eu cred că ar trebui ca Uniunea Europeană și statele membre să uh, discute și despre povara financiară și procedurile uh, în justiție care să ne permită să avem norme comune și care Uh, ar permite ca aceste cauze să poată fi rezolvate în justiție. Ar trebui ca toate întreprinderile să aibă obligația să respecte nu doar drepturile omului, ci ar trebui de asemenea să fie instituțiile europene cele care ar trebui să ceară să se respecte aceste drepturi. Uniunea Europeană ar trebui să fie ră, uh, răspunzătoare și să ceară acestor întreprinderi, dar nu numai acestora, ci și acelor întreprinderi care exportă produse. Ar trebui să avem un control asupra asupra multinaționalelor europene în țări terțe, dar și asupra întreprinderilor multinaționale care exportă aceste produse în Uniunea Europeană, care sunt pătate de sânge și care sunt produse care nu au fost produse uh, așa cum trebuia, ci de fapt se bazează pe o exploatare a ființelor uh, umane. Iată, aceasta este o propunere uh, foarte interesantă pe care Comisia ar trebui să o ia în considerare în așa fel încât să elaboreze norme obligatorii. Noi credem că este absolut crucial să avem un organism care să poată reglementa aceste acțiuni ale întreprinderilor și să avem un mecanism cu o participare prevăzută pentru societatea civilă o participare a societății civile care să poată să culeagă toate aceste plângeri și să poată acționa în consecință. Și altfel, evident, nu putem decât să ne bucurăm de faptul că se prezintă această temă în comisia noastră, faptul că ni s-a prezentat acest raport și cred că va trebui să continuăm să lucrăm în așa fel încât să înregistrăm progres. Cu toții avem suficiente elemente de analiză pentru a ști exact ce anume se întâmplă, dar acum a venit momentul să cerem CAE și statelor membre membre Uniunii Europene să nu mai blocheze procesul care se desfășoară în, în cadrul Națiunilor Unite și să ne asumăm răspunderea, să trecem de la cuvinte la fapte, în așa fel încât să avem un mecanism internațional prin care vom putea cere în mod obligatoriu multinaționalelor să respecte drepturile omului. Și în acest sens, Uniunea Europeană nu poate să continue să se uite în altă parte. Grazie, eh, Petrus. Mulțumesc foarte mult. Thank you, Chair. Congratulations on your... Domnul Bedford, mulțumesc foarte mult pentru sugestiile substanțiale pentru o mai bună protejare a drepturilor omului din acest punct de vedere. Dacă analizăm informațiile legate de starea de fapt, implementarea uh, plângerilor în justiție, uh, constatăm că unele asemenea plângeri au fost uh, refuzate, există însă și unele care au fost uh, rezolvate. Și nu știu dacă pentru cele rezolvate ați putut efectua un studiu. În ce măsură cele care au putut fi finalizate satisfac uh, satisfac până la urmă argumentele originale Um, ale uh, petenților, pentru că uh, eu, uh, dintr-o analiză succintă, nu am reușit să trag concluziile dacă, până la urmă, și instanțele s-au pronunțat satisfăcător pentru cei care s-au adresat acestor instanțe. După aceea, în ce privește Asia de Sud-Est, um, America Latină, Africa de Sud, sunt uh, macroregiuni în care din ele uh, există uh, tendințe pozitive care, până la urmă, ne permit concluzii pozitive unde există până la urmă bune practici care au funcționat, care au fost implementate de plin în rezolvarea acestor cazuri în justiție. Mulțumesc! Mulțumesc și să ascultăm acum și Comisia. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, vorbesc în numele Serviciului de Acțiune Externă Europeană, iar serviciul nostru dorește să mulțumesc Parlamentul European pentru că a comandat acest studiu privind uh, încălcarea drepturilor omului de către corporațiile europene în state terțe. Este un studiu foarte important pentru că noi putem identifica în felul acesta unele lacune în ce privește respectarea drepturilor omului și putem găsi și sugestii pentru reparații acolo unde au existat victime noi ă, încercăm intens să conlucrăm ă, intern, dar și cu partenerii externi pentru a contracara aceste încălcări. Recomandările din ă, raport ne sunt binevenite pentru că noi elaborăm acum planul Uniunii Europene de acțiune pentru apărarea drepturilor omului și democrației. Există priorități de acțiune care ne sunt sugerate. De aceea nu voi comenta în detaliu recomandările. Avem nevoie de puțin timp să le analizăm, dar doresc să menționez câteva elemente în ce privește recomandările pentru Serviciul de Acțiune Externe. Cercetătorii uh, uh, solicită ca uh, organismele care apără drepturile omului să poată fi consolidate, sprijinite și Ehm, mai ales în țările în care există și un mecanism de sprijin financiar din acest punct de vedere trebuie să ne gândim la dimensiunea provocărilor în fața cărora se află cei care apără drepturile omului și noi vom încerca să elaborăm un ghid de acțiune eh, pentru cei care se angajează în acest domeniu și sperăm de asemenea ca un grup de lucru care um, elaborează acum uh, un ghid pentru lumea afacerilor, să putem să-l publicăm în 2019 și să conțină punctul nostru de vedere în acest domeniu. Sigur, de asemenea, ne gândim și la pregătirea, la formarea profesională a celor care activează în acest domeniu, to staff both in am organizat uh, asemenea acțiuni la nivelul delegației noastre, dar și la cartierul general al Serviciului de Acțiune Externă. Pentru că și delegațiile noastre trebuie să promoveze agenda pentru apărarea drepturilor omului de către oamenii de afaceri. Susținerea pentru instrumentele de apărare a drepturilor omului este foarte importantă și sigur că noi conlucrăm cu cei care sunt angajați în apărarea drepturilor omului, activiștilor din acest domeniu și uh, ei uh, sunt eligibili pentru a fi finanțați de noi. În 2019, 5 milioane de euro au fost, uh, vor fi puși la dispoziție pentru a face pași urmă suplimentari în implementarea principiilor de apărare a drepturilor omului în comunitățile vulnerabile. Noi sperăm ca în felul acesta să existe mecanisme juridice um, care să poată intra în acțiune. Respectăm din acest punct de vedere Convenția de la Geneva în ce privește apărarea drepturilor omului iar uh, Serviciul de Acțiune Externă evident că nu blochează uh, acțiunile din acest punct de vedere. Există un grup de lucru interguvernamental în care ne-am angajat uh, să acționăm instrumentele care vor fi eficiente pentru noi și pentru victime trebuie să fie inclusive și trebuie să respecte și principiile Națiunilor Unite din acest punct de vedere pentru că până la urmă violările drepturilor omului se produc pe plan național, pe plan domestic și trebuie să funcționeze principiile specifice. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. putem uh, să uh, găsim o posibilitate să um, ajungem la un acord în legătură și cu acest lucru. Um, aveți trei minute fiecare uh, ca să răspundeți. Vă rog. Yes. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru gândurile și întrebările adresate. În ce privește ombudsmanul din Canada, există o serie de inițiative și există argumente pro pentru că este o formulă ușor accesibilă. Un aspect negativ ar fi că în ce privește punctele de contact naționale, ar putea să uh, existe probleme în legătură cu uh, eficacitatea acțiunii unui ombudsman uh, din altă țară în ce privește reparațiile care ar urma să fie acordate și aplicate. În ce privește accesul la reparații, nu este de fapt un singur mecanism judiciar care să fie neapărat uh, mai bun, Există mecanisme diferite aplicabile cazurilor uh, diferite. Pentru că, din păcate, există tipuri diferite de uh, cazuri cu specificul fiecăruia. În ce privește uh, problema GSP, stabilirea uh, unei platforme uh, pentru rezolvarea acestor cazuri. Există propuneri făcute din partea unor ONG-uri din acest punct de vedere. Există și un studiu elaborat la comanda Parlamentului European. Merită să uh, analizăm aceste propuneri, dar trebuie să ne gândim și la alternative, să vedem dacă poate fi uh, stabilit un organism independent uh, care ar putea să fie până la urmă soluția cea mai adecvată. În ce privește uh, statele, regiunile uh, care până la urmă ne pot duce la concluzia că există anumite tendințe nu cred că ă, până la urmă putem decela o tendință ă, care să se impună. Noi am analizat situația în trei state diferite, de pe trei ă, continente diferite în care aceste spețe au existat nu putem uh, trage concluzia că pe un anume continent, până la urmă, rezolvările au fost mai uh, spectaculoase decât pe altul. Mulțumesc. Doresc să comentez și eu uh, propunerea sau întrebarea legată de ombudsman. Dacă ne gândim la din punct de vedere psihologic Eh, ce determină pe oameni să schimbe comportamentul pe termen lung. Ceea ce putem eh, conchide noi este că eh, abordările care sunt mai puțin confrontative ar putea să ducă la rezultate mai bune. Deci, din acest punct de vedere, poate un mecanism de tipul ombudsman ar putea să fie o soluție bună. În ce privește comentariile legate de uh, importanța de a garanta protejarea drepturilor omului și ale mediului înconjurător de către companii și uh, cele europene și cele care sunt uh, de pe alte continente, prin exportul produselor în Uniunea Europeană, dar am putea eventual să uh, avem în vedere extinderea legislației europene care să fie aplicabilă activității acestor uh, companii. În ce privește cazurile rezolvate și în ce măsură rezolvarea satisface uh, solicitările inițiale. Și aceasta este o chestiune importantă pentru că noi constatăm adesea că uh, soluțiile pronunțate nu uh, respectă solicitările inițiale, de aceea este uh, nevoie poate de acțiuni suplimentare pentru că uh, concluzia este că nu uh, s-a acționat cu responsabilitate de către companii în multe din întrebările și comentariile dumneavoastră ideea uh, importanței uh, rolului celor care apără drepturile omului uh, a fost pregnantă și da, trebuie să conlucrăm cu ei, să-i susținem. Bine, grație. Foarte bine, mulțumesc. Mulțumim uh, invitațiilor noștri care ne-au prezentat acest uh, studiu foarte bun, care cred că va fi un punct de referință valoros. Mă bucur uh, și de observațiile colegilor din dezbatere și sper că Parlamentul uh, va face în așa fel încât Comisia Europeană să pună în aplicare uh, sugestiile făcute. Noi vom lupta ca să avem un instrument obligatoriu mm, care să deschidă uh, o nouă fază um, în aplicarea acestor drepturi. Mulțumesc, o zi bună!